trends and developments. We are here to listen to the presentation delivered by Alexis Gusdel, our Drug Agency Director. Directorul agenției ODTE cu sediul la Lisabona. Aveți cuvântul și vă rog să nu uitați că în conformitate cu noile condiții de lucru, mai mult ca niciodată trebuie să insist asupra respectării timpului alocat, pentru că uh, dacă tot încălcăm uh, programarea, mai e și faptul că interpreții trebuie să plece în fix două ore și noi încă mai avem câteva lucruri de discutat. Așadar, uh, Uh, ne-am cam făcut un obicei din a depăși timpul alocat, așa că acum îmi fac datoria și vă avertizez că dacă ne ajutați uh, uh, să respectăm programul, o să putem discuta toate punctele de pe ordinea de zi. Deci, domnul Guzdal, vă rog, directorul agenției ODT, Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanii. Bună ziua, domnule președinte, stimați membri ai Comisiei Libe, vreau să vă mulțumesc pentru privilegiul de a fi invitat să prezint noul raport privind situația în ceea ce privește drogurile în Europa. Voi respecta programarea și timpul alocat și o să vă prezint doar câteva elemente uh, Uh, foarte importante din raport. Dacă ne uităm la evoluția recentă a pieței drogurilor, vedem că există riscuri mai mari la adresa siguranței și sănătății, mai întâi pentru că în ultimii ani am observat o tendință care merge către o mai mare puritate și potență a tuturor substanțelor Uh, vedem și capturi de transporturi mari, ceea ce înseamnă riscuri potențiale suplimentare în ceea ce privește uh, posibilitățile de infiltrare în lanțurile de aprovizionare și, de asemenea, vedem și o creștere a violenței și infracțiunilor asociate și în ultimii ani am văzut uh, o creștere a violenței legate de droguri și a um, omuciderilor. Dacă ne uităm la cantitățile confiscate în 2018, aveam 110 tone de cocaină, cea mai mare cantitate confiscată vreodată pe teritoriul Uniunii, 668 de mii de tone de cannabis, iarăși uh, un record, și heroină aproape 10 tone, lucru care poate părea puțin față de alte substanțe, dar de fapt este dublul a ceea ce se confiscase în 2017. Am văzut și o creștere și o diversificare a metodelor de uh, producție pe teritoriul Uniunii. Și am două exemple concrete. Mai întâi se pare că avem o deplasare a infracționalității organizate pentru a se apropia mai uh, mult de piața de consumatori, mută ultimele faze de producție mai aproape de consumatori, deci au tot mai multe laboratoare și de asemenea își diversifică produsele. Cantitări, uh, cantități mari de MDMA, dar și de amfetamine și metamfetamine au fost uh, constatate și uh, vă amintesc că anul trecut am discutat, am descoperit un laborator cu capacitate de producție industrială de metamfetamină și aceasta se potrivește și cu analiza sa strategică mai largă care ne arată că cartelurile uh, vor să dezvolte foarte mult uh, infrastructura pentru a domina piețele, mai ales pentru metamfetamină. Dacă ne uităm la noutăți în ceea ce privește folosirea drogurilor și efectele nocive, aș vorbi mai întâi de drogurile bazate pe plante, cocaină, cannabis și heroină. Mai întâi am observat o creștere a numărului de supradoze și decese în urma acestora uh, create de intoxicare asociată cu folosirea cocainei. Observăm de asemenea în multe orașe din Uniunea Europeană că a crescut consumul, consumul nu doar disponibilitatea, ci și consumul de cocaină um, tăiată, foarte toxică, foarte uh, adictivă și cu consecințe asupra sănătății foarte nefaste. La cannabis am observat că în ultimii 10 ani concentrarea de cannabis uh, disponibil uh, pe teritoriul UE s-a dublat. Putem să ne gândim că acum avem cam 18% THC în unele produse și chiar până la 24% în unele produse, vedem că există un risc semnificativ la adresa sănătății uh, utilizatorilor care trebuie evaluat, monitorizat și preîntâmpinat. Și a crescut uh, și disponibilitatea heroinei. Este ceva care ne arată că încă există o piață pentru heroină și având uh, în vedere această disponibilitate, există și un risc eventual de creșterea numărului care folosesc acest drog. Cu siguranță acesta e un lucru uh, pe care Uniunea ar trebui să caute să-l evite uh, cu orice preț. Dacă ne uităm la drogurile sintetice sau de origine chimică, vedem că concentrația de MDMA în pilulele de ecstasy e mai mare ca niciodată. Dacă acum 20 de ani lansam primul avertisment pentru pilulele ecstasy cu 60 de miligrame de MDMA, astăzi media este de 180 de miligrame și merge până la 270 de miligrame și mulțumită unor programe de testare a pilulelor am putut detecta și concentrații mai mari de atât 340-350 de miligrame. Iată, deci, un risc uh, sanitar foarte uh, mare asociat acestor pilule, pentru că acestea nu vin cu o descriere a conținutului și folo- uh, oamenii le folosesc uh, și își asumă un risc tot mai mare. Vedem că noile substanțe psihoactive prezente pe piața europeană sunt tot mai numeroase. Avem o apariție pe săptămână, ceva nou, o substanță nouă pe săptămână și sunt peste 800 de substanțe care au fost detectate de ODDT în sistemul de avertizare timpurie în ultimii 20 de ani și numai anul trecut 400 au apărut aici și colo pe piețele europene, ceea ce arată că nu e vorba doar de droguri noi, Uh, care apar, ci sunt și unele care apar și reapar, unele sunt folosite numai în unele locuri și asta necesită o atenție deosebită, mai ales dacă ținem seama de faptul că în 2019 am detectat 8 opiacee sintetice noi, unele aparținând unor familii farmaceutice pe care nu le-am mai întâlnit pe piețele europene până acum. Și dacă ne uităm și la temerile legate de sănătate, E nevoie de instrumente noi și strategii noi. Aș spune chiar că e nevoie mai mult de strategii decât de instrumente pentru uh, testarea preventivă, pentru uh, testarea pentru hepatită C și aș insista uh, că există o, o problemă cu virusul COVID, dar sunt și HIV și cel al hepatitei C, pentru care putem spune că Uh, putem salva vieți și face parte de altfel și dintre ODD-urile mileniului, uh, adică trebuie să eradicăm această boală și este posibil. Dacă trec la concluzii, ca să mă încadrez în timpul ce mi-a fost acordat, aș spune că uh, în urma acestei scurte evaluări, putem spune că în fața noastră s-ar putea să se găsească toate ingredientele necesare pentru o mare furtună. Ingrediente foarte puternice de puritate, prețuri mici și stabile, disponibilitate a unor substanțe chimice sintetice, ceea ce înseamnă riscuri mai mari legate de toxicitatea acelor produse. De asemenea, avem și o creștere a problemelor mentale în rândul populației, datorate în mare uh, crizei COVID-19. Vine și o criză economică, așa că toate acestea ne fac să ne gândim că dacă cumulăm toate riscurile, am putea să ne confruntăm cu uh, persoane care încep să folosească uh, droguri se, să crească de asemenea uh, utilizarea drogurilor de către cei care deja le folosesc sau cei care sunt afectați de criza economică ar putea să treacă la substanțe mai ieftine și mai periculoase. Oricum, populațiile vulnerabile care oricum folosesc droguri ar putea fi încă și mai afectate și nu putem uita nici de eventuala creștere a implicării tinerilor în activități infracționale conexe traficului de droguri. Iată de ce cred că este important să reliefăm uh, nevoia de politici mai inclusive și aș vrea să vă amintesc de declarația comună făcută uh, împreună cu ECDC și Europol în iunie la nivel de comisie privind narcoticele a ONU, când am invitat toate statele membre să consolideze colectarea de date, să detecteze și să informeze uh, la nivel transfrontalier despre toate problemele legate de droguri și să introducă serviciile legate de droguri în toate serviciile uh, sanitare. Vedem acum criza COVID iarăși uh, se accentuează în majoritatea statelor membre și nu pot să mă abțin să nu spun încă o dată, nu închideți centrele de tratament, oferiți în continuare sprijin celor care folosesc droguri, mm, vulnera- celor vulnerabili, celor care prestează servicii de reducere a daunelor, pentru că ei sunt în prima linie, ajută utilizatorii și familiile lor și prim, în primul val de COVID aceștia au fost abandonați. Unele servicii au fost uh, sistate și nu a existat uh, acces la echipament de protecție. Iată provocările care ne așteaptă. E parte a acelei eventuale furtuni, dar putem să evităm și asta trebuie să facem. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Guzdel. Acum dăm cuvântul spre dezbatere membrilor care doresc să intervină. Avem, uh, ca de obicei, intervenții din partea tuturor uh, grupurilor politice. Chris Peters de la PPE mai întâi. Dacă sunteți conectat, aveți cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Se pare că merge și camera acum. Mulțumesc și domnului director Gusdel. trebuie să ne referim și la problemele de securitate și sănătate legate de folosirea și traficul de droguri o mare prioritate pentru grupul PPE. Știți foarte bine, pentru că în fiecare an uh, avem uh, tot felul de recorduri uh, în sensul sprijinirii eforturilor dumneavoastră. Vreau să vă pun și câteva întrebări. Mai întâi, am înțeles că sunt date importante din țări foarte importante, dar care nu sunt disponibile, adică lipsesc date din țări importante. Puteți să ne spuneți exact despre ce fel de date este vorba și despre ce țări? Apoi, discuția privind bugetele. Știți că noi vă susținem întrebarea sau cererea de buget suplimentar pentru 2021 Raportul dumneavoastră subliniază importanța unei bune agenții și v-aș ruga să ne dați ceva mai multe argumente, informații în plus, ca să ne asigurăm că agenția pe care o conduceți poate să joace un rol foarte important în combaterea problemelor legate de droguri. Și ultima întrebare. Multe țări europene folosesc numă, expresia război împotriva drogurilor. Ce părere aveți dumneavoastră despre diferitele politici din diferitele țări și despre folosirea expresiei acestea în combaterea problemei? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Peters. Trecem la SND, Saguel Santos. Dacă sunteți conectat, aveți cuvântul. Isabel. Mă auziți? Da. Mai întâi de toate, aș vrea să îl salut pe domnul Alexis Gusdel și să-i mulțumesc pentru prezentarea acestui raport privind drogurile pentru 2020. Este foarte important să evaluăm uh, situația drogurilor și acest raport ne ajută foarte tare. La fel și în evaluarea mecanismelor de prevenție. Acestea fiind spuse, aș vrea să pun și unele întrebări. Prima ține de lipsa sau uh, absența datelor uh, colectate sistematic de diferite state membre. Se spune la un moment dat în raport că concluziile sunt, trebuie înțelese și uh, acceptate cu pretauție. Aș vrea să știu dacă se știe ce anume lipsește și în ce măsură uh, e influențat raportul și ce credeți că se poate face pentru a depăși această problemă. Raportul acesta acoperă o perioadă foarte deosebită, uh, plină de provocări, marcată de pandemie și de aceea aș vrea să vă întreb cum se resimte impactul la nivel social asupra sănătății mentale dacă ne gândim la dependența de droguri. Puteți să ne dați detalii în legătură cu folosirea anumitor substanțe, cum ar fi benzodiazepamul, care pot fi obținute ușor online. De asemenea, despre implicarea grupurilor celor mai vulnerabile în activități infracționale. În aceste vremuri atât de grele ale pandemiei uh, COVID-19, când crește inegalitatea, crește și sărăcia, avem mult șomaj, e important să știm aceste lucruri. De asemenea, aș vrea să ne spuneți ceva și despre felul în care evaluați impactul concentrării serviciilor de sănătate pe combaterea COVID-19. Care este efectul asupra tratării dependențelor și toxicomaniilor? Aveți cifre concrete în legătură cu aceste efecte? În ce fel am putea crește reziliența reacțiilor noastre de politică în astfel de situații ca să reacționăm mai bine în crize viitoare. Mulțumesc! Mulțumesc, Isabel. Trecem la Renew. Mulțumesc, domnule președinte, doamna Strugariu. Mulțumesc pentru prezentarea foarte amănunțită și pentru munca excelentă făcută de agenție. Aș avea două întrebări. Prima ține de subiectul pe care l-am semnalat și în discuția cu comisara Johansen în septembrie, când a prezentat noul plan de măsuri pentru UE privind drogurile pentru 2021-2025. Spuneam atunci că există această situație, confiscarea a 1,8 tone de cocaină în martie 2019 în România. Spuneam atunci că a durat mai mult de un an să fie puși sub acuzare 16 oameni care uh, se considera că sunt implicați. Întrebarea mea este, domnul director, ce părere are? Ce măsuri concrete ar trebui luate ca să ne asigurăm că avem o reacție mai rapidă, mai completă în astfel de situații? Știm cu toții că timpul e esențial ca să nu scape cei implicați. Și a doua întrebare legată de consum. Conform raportului prezentat, cam 96 de milioane de adulți cu vârsta între 15 și 64 de ani din Uniunea Europeană au folosit droguri ilicite măcar o dată în viața lor. Mai îngrojoritor e că anul trecut numai 20 de milioane de adulți tineri, 15 până la 24 de ani, au folosit droguri. Și iată întrebarea și sugestia mea agenția s-a gândit vreodată la o campanie activă de conștientizare făcută poate împreună și cu statele membre, să se arate cât de dăunător e consumul de droguri, pentru că aceste date pe care le vedem noi acum ar trebui să ajungă în școli, în universități, la toată lumea, pentru a, a trage acest semnal de alarmă foarte puternic de, da, pentru a transmite mesajul acesta foarte important legat de cât de periculoase sunt drogurile și despre felul în care afectează ele sănătatea persoanelor. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu mai am uh, aici pe cineva înscris din partea ECR, așa că trecem la GUE. Costa Sarmanitis, te rog. Îmi cer scuze, spune domnul președinte, am sărit peste Saskia Perechimon, peste versi. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului Guzdil pentru prezentare, pentru că ne-ați amintit în ce măsură OEDT are un rol important și valoros așa cum spunea și domnul Peters, cred că ar trebui să fim atenți și că mijloacele umane și financiare ar trebui consolidate, mai ales în contextul crizei și al exacerbării problemei drogurilor, care exista deja, dar acum se înrăutățește cu criza COVID și, bineînțeles, și să ținem seama și de toată infracționalitatea legată de aceasta. Aș avea câteva întrebări mai uh, punctuale. Revin și eu la ce spunea antevorbitoarea, campaniile de sensibilizare în statele membre. Acum că avem și criza COVID, ar trebui să atragem atenția asupra periculozității tot mai mare a acestor substanțe și să uh, facem persoanele să înțeleagă care sunt riscurile pe care le-ați menționat. Mai ales că tot mai mulți tineri folosesc droguri, acum în context de uh, izolare și probleme uh, de sănătate mentală. În legătură cu aceasta există și o chestiune care mă nedumirește. Cei care folosesc heroină par să fie mai în vârstă. E vorba de persoane care folosesc de mult timp sau uh, nu cumva există și necesitatea unor campanii specifice pentru această problemă? Sunt de acord cu ce ați spus în legătură cu problema riscurilor și cu hepatita C și acolo e important să ne întărim eforturile de prevenție, depistare și tratare. Și iarăși, cred că trebuie să avem iarăși campanii de sensibilizare, de conștientizare. Ar trebui să vorbim mai mult, mult mai mult despre riscuri și despre ce înseamnă consumul de droguri. Iar în ceea ce privește uh, activitățile infracționale, vedem că tot mai mulți copii uh, uh, intră în cercuri, rețele infracționale și cred că și aici ar trebui să fim deosebit atenți și noi, Parlamentul, la, această, la acest fenomen și că ar trebui să discutăm cu statele membre să cerem o consolidare a uh, mijloacelor puse la dispoziție pentru a combate fenomenul. În ceea ce privește corupția politică legată de activitățile infracționale din Europa, aș vrea să vă întreb ce părere aveți. Mi se pare că statele membre nu se ocupă de acest subiect, poate și pentru că, de fapt, în spatele acestui fenomen e o problemă de corupție. Mulțumesc! Da, mulțumesc. Acum Costas Zananitis Guie, dacă sunteți conectat, vă rog, aveți cuvântul. Vă rog, apăsați pe butonul speak, apoi pentru, pe cel pentru cameră, știți. Mulțumesc. Mă alătur uh, celor uh, spuse de domnul director. Nu ar trebui închise centrele unde primesc ajutorul cei care folosesc uh, droguri. Și în Parlamentul European și în guvernele noastre ar trebui să insistăm să nu se închidă acele uh, centre. Vom distribui raportul dumneavoastră pentru că este foarte bun. Având în vedere măsurile de izolare, pandemia, avem probleme noi acum în a-i ajuta pe dependenți, pe toxicomani. Avem persoane deja vulnerabile din diferite puncte de vedere și persoane care sunt deja în centre, care încearcă să scape de droguri. Acestea nu sunt afectate de măsurile de izolare, însă când sunt Uh, în regim deschis și pot să se întoarcă acasă peste zi, sunt mai vulnerabili. Însă, principalul scop urmărit în procesul terapeutic uh, este responsabilitatea. În cazul COVID, răspunderea societății în ansamblu poate să ofere o soluție. În Grecia am constatat că motoul folosit poți să o faci, dar nu singur, s-a dovedit a fi adevărat. La fel putem să facem și în cazul COVID. Ne descurcăm, dar nu fiecare singur. Mulțumesc. Dacă am parcurs lista de intervenții, să dăm din nou cuvântul domnului Guzdel pentru răspunsuri. Vă reamintesc că suntem pe cale să depășim timpul alocat pentru acest subiect de pe ordinea de zi, dar tot mai sunt, uh, și pentru că sunt mulți înscriși la punctele următoare, uh, va fi foarte greu să ajungem până la sfârșit uh, în timpul alocat. Deci vă dau din nou cuvântul, dar vă rog, nu uitați că avem probleme cu timpul. Domnul Guzder. Mulțumesc foarte mult, nu vă faceți griji, o să vă dau din nou cuvântul înapoi foarte curând, pentru că înțeleg foarte bine condițiile și știu că nu e ușor cu teleconferințele cu toate întrebările dumneavoastră aș putea să scriu încă un raport, dar nu vă temeți, nu o să o fac acum. O să răspund la unele întrebări deci, și o să răspund în scris prin e-mail uh, la celelalte, uh, la cele care nu voi, la care nu voi putea răspunde acum. Mai întâi, domnul Peters, mulțumesc foarte mult uh, pentru acest sprijin foarte important al dumneavoastră e ceva esențial bugetul, așa cum spuneați și dumneavoastră și cred că acest lucru a fost uh, menționat și de doamna Bricmo. Cât privește bugetul, aș spune că important e că mulțumită sprijinul, sprijinului comisiei dumneavoastră avem acum o propunere din partea Parlamentului să se revină la bugetul pe care îl stabilise Consiliul de Administrație în decembrie anul trecut. Nu vreau să discut prea mult despre aspecte bugetare astăzi, însă vreau doar să vă spun o cifră ne luptăm să primim 1,4 milioane de euro, care ne-ar permite, și nu cerem cadouri, ci doar să ne putem uh, ține pasul cu uh, costurile din ultimii patru ani, creșterile salariale și așa mai departe. În același timp, piața drogurilor reprezintă 35 de miliarde de euro cheltuiți de consumatori pentru a cumpăra droguri. Uh, Cred că ceea ce cerem noi față de dimensiunile pieței uh, arată clar uh, ce spunea și domnul președinte la sfârșitul sesiunii precedente. Nu știu care e situația Parlamentului și cred că glumea când vorbea de mizerie, de sărăcie abjectă, dar cred că ce cerem noi nu e nimic uh, față de importanța provocărilor și esențial e că dacă statele membre și Parlamentul nu înțeleg că nu e vorba doar de COVID și terorism, ci și că avem probleme urgente care pot avea repercusiuni asupra întregii populații, nu vom găsi o soluție. Deci primul meu mesaj, mulțumesc foarte mult și vă rog ajutați-ne să ne asigurăm că nu se renunță la eforturi în ultima etapă a negocierilor pentru bugetul de anul viitor, mai ales pentru că acest buget pentru anul următor nu va fi, va fi și referința pentru următorii șase ani. Așa dacă, așadar, dacă nu avem un buget sustenabil, durabil pentru anul viitor, nici în următorii șase ani nu o să avem un buget bun, ceea ce ne va îngreuna situația. Și revin și la întrebarea privind datele care nu vin din anumite țări. Și un lucru despre războiul împotriva drogurilor Abordarea europeană este una echilibrată, care combină reducerea cererii și a ofertei. Și noi, europenii, suntem o regiune unică în lume, pentru că avem o astfel de abordare duală. Faptul că în unele state membre se folosește un anumit tip de discurs nu ar trebui să ascundă faptul că ne bazăm pe drepturile europene, pe Carta Drepturilor Fundamentale și că uh, acesta este o trăsătură esențială a abordării europene în ceea ce privește drogurile și, de asemenea, uh, în ceea, pe plan internațional uh, o caracteristică a UE. Poate o să putem discuta altă dată și trec acum la întrebarea doamnei Șantuș. Mulțumesc foarte mult pentru sprijin și pentru întrebări. Voi reveni Uh, doar uh, asupra unor întrebări. Principala observație este că aveți întru totul dreptate când spuneți că există uh, probleme de sănătate mentală, dar există și vulnerabilități care pot influența disponibilitatea drogurilor și că acest lucru s-ar putea să ne permită să ne pună în situația de a controla și mai puțin problemele legate de droguri. Și ceea ce vedem de pe teren așa cum spunea și colegul din Grecia, este că de fapt avem nevoie de politici mai inclusive. Ceea ce ne spun cei de pe teren în webinarele speciale uh, din ultimele șase luni e că au nevoie de ajutoare pentru a putea găsi răspunsuri mai bune în timpul pandemiei, în condițiile de izolare. Anul tre- ă, săptămâna trecută am discutat cu cei din Spania și am ajuns la concluzia că avem nevoie de uh, soluții inclusive. Nu putem renunța la tratamente, la centrele de tratamente, la serviciile sociale. Deci e bine să avem un pachet econ- pentru economie, dar sănătatea și programele sociale de asemenea trebuie menținute. Iată, ele fac parte din uh, țesutul social al uh, societății europene și o să vă dau mai multe informații în legătură cu impactul lipsei de dată asupra activității noastre. Aș spune că acesta e mai vizibil în uh, materie de um, reducere a, a ofertei decât în materie de politici de sănătate publică. Noi deja monitorizăm situația de 25 de ani și din, de la criza din 2008 deja cu toții suntem în situația în care statele membre nu doresc să investească în culegerea de date, în colectarea de date, indiferent de tipul de date și, bineînțeles, asta ar presupune să avem și un mandat mai puternic, resurse mai bune pe viitor pentru agenție ca să putem completa uh, culegerea de date de rutină oficială cu big data și uh, date din uh, surse informale. Doamna Strugăriu, mulțumesc pentru aprecieri și spune că nu eu trebuie să dictez statelor membre ce au de făcut. Nu știu, de asemenea, nici care sunt motivele pentru întârzierile mari pe care le-ați menționat. Ce pot să vă spun este că directorii uh, de agenții pentru JAI au discutat, pentru că există o rețea a agențiilor JAI, așa cum știți probabil, și uh, una dintre problemele punctuale discutate este nevoie de a consolida cooperarea între agenții, dar și să se folosească mai mult și mai bine agențiile de către statele membre. Eurojust e la dispoziția noastră și a României și a altor state membre. Există Eurojust, Europol. Eu știu că există o Probleme legate de Darknet și de traficul de droguri cu ajutorul internetului. Poate că acesta a avut un impact și a dus la acea confiscare acea... și poate a îngreunat, de fapt, ancheta în țara dumneavoastră pentru acele 1,8 tone de cocaină. E vorba și de persoane din țări diferite și probabil că ancheta durează mai mult și din acest motiv. Există sisteme de drept diferite, există diferite limitări și de aceea menționam rolul Eurojust. Aș lega a doua întrebare de cea a doamnei Brigmont, campaniile de prevenție. Cu siguranță știți că doamna comisar, atunci când a prezentat comunicarea comisiei privind viitorul agendei privind drogurile, a anunțat că după evaluarea externă făcută de ODTE, s-a făcut o propunere din partea evaluatorilor, care a fost acceptată de comisie, de a propune o revizuire a mandatului ODT, OEDT. Pardon. Și ieri după amiază am fost invitat de comisie, împreună cu toți membrii OEDT, să purtăm un schimb de opinii informal cu comisia. Unul dintre subiectele menționate dat fiindcă s-a vorbit de campanii de prevenție sau de conștientizare, aș spune două lucruri foarte rapid. Unele state membre se îngrijorează pe bună de dreptate că agenția noastră ar încerca să găsească o soluție universală pentru toată lumea, aplicată în toate țările și asta probabil n-ar da rezultate prea bune. Sunt perfect de acord pentru că nu asta propunem. Ce am discutat noi cu Comisia și acum un an în comisia dumneavoastră când am fost întrebat uh, ceva asemănător, am spus că acum 30 de ani aveam o săptămână europeană a prevenției. Domnule Gosdel, spune domnul președinte, mă tem că ne rămân prea puține minute pentru subiectul următor. Avem cinci invitați, e o situație tipică pentru această comisie. Vă rog, trageți concluziile, îmi pare foarte rău. Nu, nu vă faceți griji. Ideea e să dăm agenției posibilitatea să uh, organizeze o companie europeană, europeană să reunească eforturile diferitelor state membre care le-ar permite apoi acestora să adapteze campania la cultura și sensibilitățile locale, dar și să aibă o țintă o, o dată la un an sau la doi ani, să avem uh, Uh, prevenția în închisori sau pentru grupuri vulnerabile și cred că în felul acesta am fi uh, mai util și pentru uh, cetățeni, pentru că ideea să-i ajutăm pe cei care folosesc droguri, dar și pe cei apropiați lor. Și cum s-a spus, comunitatea din jurul acestor persoane este foarte importantă. Mulțumesc foarte mult. Thank you for being here, for sharing your views with the rest of us. I'm afraid Mă tem că mi s-a spus un pic prea târziu că mai sunt alți doi colegi care vor să intervină cu întrebări, din păcate însă nu mai avem timp. Îmi pare rău, dar nu v-ați anunțat uh, de la început să fiți pe listă. Întotdeauna încerc să dau cuvântul tuturor, uh, domnul Sasaleho, doamna Gheroha, tuturor celor care au fost pe listă, dar nu ați fost pe listă. Îmi cer scuze, dar trebuie să ne grăbim pentru că situația aceasta este una nebună, o situație cu care suntem obișnuiți. Avem cinci oaspeți, cinci invitați care vor lua cuvântul la următorul punct și avem o oră și 10 minute la dispoziție, după care interpreții ne vor părăsi. Prin urmare, va trebui să ne grăbim un pic și de aceea Vă rog să nu pierdeți acest lucru din vedere, pentru că 5 vorbitori <laughs> într-o oră și 5 minute și 10 minute e aproape imposibil de gestionat. Deci, doamna Beate Midler, director general adjunct pentru grupul de acțiune pentru migrație, domnul Ulrich Weinbrenner, director general pentru migrație, refugiați și <coughs> returnări, ministrul federal de interne care reprezintă președinția germană, domnul Manos Logotetis, secretar general pentru primire, ministru pentru migrație și azil, doamna Nina de Grori, o bună prietenă de-a noastră, director uh, EASO, și Aurelie Pontieu, coordonator uh, ai, al echipei de migrație Medicine Sans Frontier. Este vorba despre noua tabără de la Karatepe, care a fost creată după distrugerea Morea. Situația din Grecia, din tabăra Karate, pe care este un următor pas după Moria. Am spus că nu mai vrem să vedem alte Moria, dar există un surogat uh, al Moriei care se numește tabăra Karatepe. Și există viitoare provocări pentru gestionarea migrației în Grecia. Știți, sunt sigur că am avut o evacuare de urgență a taberei Moria am cerut realocarea accelerată din insulele grecești, am salutat uh, toate eforturile de solidaritate, mai avem încă multe eforturi legislative de făcut pentru că avem o nouă, un nou pact pe migrație și azil cu cinci acte legislative. Domnul Weibrenner nu va rămâne mult timp alături de noi, deci sugerez să începem prin a-i da cuvântul domniei sale avem 5 vorbitori, fiecare cu 5 minute. Dacă reușiți să vorbiți și mai puțin de 5 minute ne-ar ajuta pentru că, așa cum am spus, timpul este foarte, foarte strâns. Deci, o rundă de intervenții și apoi sperăm uh, să aveți întrebări și să aveți timpul să și răspundeți. Dar vă rugăm să ne înțelegeți. Știm că nu e plăcut nici pentru noastră, nici pentru noi, dar asta este. Așa a fost programată întâlnirea. Domnul Van Brenner nu este nici măcar conectat încă, așa că trecem la doamna Minder. Aveți cuvântul prima. Dar nu uitați, dacă reușiți să uh, vă concentrați sub 5 minute, ne-ați ajuta. Da, îmi dați un premiu dacă vorbesc mai puțin de 5 minute. Mulțumesc, spune doamna Gminder, uh, în calitate de uh, nou șef al Forței de Acțiune pentru Migrație numită de către șefa comisiei, care dorește să creeze un proiect pilot cu autoritățile grecești pentru noi facilități de primire pe Lesbos după incendiile din Moria. După cum știți și după cum am raportat Parlamentului, am sprijinit autoritățile grecești în provocarea de a crea o tabără temporară cât mai repede posibil pentru a le da oamenilor adăpost. Și asta a fost realizată foarte repede. Am ajutat la transformarea minorilor neînsoțiți din facilitatea de primire pe continent și așteptăm ca tot să fie relocați. Am avut și un program de realocare cu familii care sunt în procesul de a fi și ele transferate de pe insulă către în țările de primire, în principal Germania. După incendiu, președinta a hotărât împreună cu prim-ministrul grec să creeze această forță de acțiune pentru a acționa în mod strategic Uh, și pentru a colabora cu toate forțele europene, cu autoritățile grecești, pentru a construi o nouă facilitate de primire suficient de mare pentru a primi oamenii conform standardelor UE și pentru a împiedica să se mai producă o nouă situație similară cu cea din Mauria. Lucrăm acum la un memorandum uh, pentru a lansa acest proiect uh, comun. Mă bucur să vă spun că mulți sunt foarte dornici să lucreze în această forță și cooperez foarte bine cu partenerii, cu agențiile europene, o să le și menționez imediat, uh, și cu alte agenții europene, și anume Europol și Frontex. Și statele membre ne sprijină și le mulțumim pentru asta principala provocare rămâne ca uh, această tabără să ofere condiții potrivite pentru iarnă, să ajutăm uh, transferul oamenilor pe continent în condiții decente. Cred că putem să ne declarăm mulțumiți că au avut loc multe transferuri, că insulele au fost decongestionate în ultimele săptămâni. Am fost deja de trei ori, pe Lesbos există 9604 refugiați care au mai rămas. Majoritatea sunt în tabăra Mafrovunii, temporară, și în apartamente și alte facilități de pe insulă. Există de asemenea posibilități de primire pentru 10.000 de oameni. Prin urmare, vorbim despre o situație temporară și condițiile UE spun că trebuie construite uh, facilități permanente. ICNUR uh, și alte organizații internaționale au ajutat la pregătirea condițiilor pentru iarnă. Sperăm să se mai îmbunătățească chiar pe viitor. După cum știți, la început o furtună a creat niște probleme. De asemenea, facem eforturi și secretarul general oferi informații să îmbunătățim și condițiile sanitare din tabăra respectivă. Am fost acolo ultima dată și pentru a mă întâlni cu factorii de pe teren, pentru că există o comunitate de ONG-uri foarte active. Le și mulțumesc pentru sprijinul oferit populației din tabără și autorităților. Din câte am înțeles, încă mai sunt lucruri de făcut pentru a identifica pe cei vulnerabili și pentru a-i ajuta, însă pe ansamblu aș spune că există o prezență suficientă a personalului sanitar, există sprijin al OMS, Médecins du Monde și Médecins Sans Frontières, și asta ajută foarte mult și pe doctorii greși prezenți acolo. Suntem gata să începem și să colaborăm cu partenerii europeni și autoritățile grecești și sper că mă pot baza și pe sprijinul dumneavoastră să ne ajutați și să ne urmăriți activitatea. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte, doamnă Gminder, ați avut o intervenție foarte concisă. Trecem acum la Următoarea intervenție, domnul Weinbrenner, care acum este conectat. Domnule Weinbrenner, sunteți prezent? Știu că trebuie să plecați în curând, așa că vă rog, aveți cuvântul. Și cum am spus, dacă puteți, în mai puțin de 5 minute, vă mulțumim pentru că avem puțin timp la dispoziție. Mulțumesc, sper că mă puteți auzi. Da, nu, nu am nevoie de 5 minute, pentru că multe dintre lucrurile pe care am vrut să le spun au fost deja spuse de colega mea Beate Gminder. Pentru președinția germană, situația din insulele grecești și mai ales din Muria a fost întotdeauna luată foarte în serios și Miniștrii noștri de la început, după incendiu, s-au axat pe dimensiunea umanitară a situației. De aceea, împreună cu comisarul Johansson am scris o scrisoare statelor membre pentru a le cere sprijinul necesar pentru îmbunătățirea lucrurilor. Poziția Germaniei se bazează pe doi piloni. În primul rând, se cere solidaritate de către statele membre în natură și, de exemplu, în cazul serviciului de sprijin tehnic este prezent și oferă sprijin și mă refer aici la echipa Beatei și a echipei sale. Continuăm de asemenea să oferim sprijin în aceste eforturi foarte interesante ca partea primului pilon. Al doilea pilon uh, stabilit de președinția germană, ne-am lansat în uh, eforturile de relocare. Germania și-a exprimat deschiderea de a reloca 2550 de persoane din Lesbos și din celelalte insule grecești, minori neînsoțiți, copii bolnavi și familii care au nevoie de protecție. Deci, asta facem și invităm și alte state membre să ne urmeze exemplul. O ultimă observație în ceea ce mă privește, noi, uh, președinția, acordăm o mare importanță acestui subiect și, ca dovadă, am uh, discutat subiectul în cadrul Consiliului Ministerial de pe 8 octombrie a fost prezentată abordarea Comisiei cu acea ocazie și aceasta a fost salutată de statele membre. Apoi am avut și reuniuni la Schifa, unde la punctul divers, am, am adoptat subiectul și l-am adoptat și în alte grupuri de lucru și activități conduse de președinție. Deci, pe ansamblu, Așa cum a spus colega Beate Gminder, încă mai sunt lucruri de făcut, dar noi am început deja să facem multe lucruri. Președinția face tot ce stă în putere pentru a sprijini aceste activități. Vă mulțumesc! Nu trebuie să plec mai repede pentru că mi-am adaptat programul. Îmi cer scuze însă pentru întârziere. Da, mulțumesc, spune domnul președinte, domnule Van Brenner, pentru intervenție și pentru faptul că ați fost așa concis, pentru că așa cum am spus, ne va ajuta. Următorul invitat, domnul Lovotetis, reprezentant al Ministerului pentru Primire, Migrație și Azil. Aveți cuvântul. Bună ziua tuturor din Grecia. O să încerc să am o intervenție scurtă, cât mai scurtă posibil. La 47 de zile după dezastrul de la Moria, cred că uh, Eh, putem spune cu bucurie că nu mai avem Moria. Am încheiat acest subiect care a fost eh, o tristețe pentru noi toți și pentru Grecia, așa cum a spus și prim-ministrul nostru, și acum trecem mai departe cu condiții mai bune și ne bucurăm că avem în acest efortul sprijinul Comisiei Europene cu forța de acțiune și în eh, biroul doamnei Brigite, care deja a fost de trei ori aici, cum a spus, și sperăm că va reveni și pe viitor. Provocările cu care ne-am confruntat au ținut de siguranță pentru toți, evident. Am vorbit cu două luni în urmă despre dezastrul din Moria, am fost îngrijorați de pierderea de vieți de acolo și cu cooperarea tuturor forțelor, autorităților și ong din Grecia am reușit să uh, Uh, îi evacuăm pe toți din Moria fără ca cineva să fie rănit. Incendiul de la Moria a fost unul de trei zile și a fost dificil să facem față la început. Apoi, uh, pentru că 10.000 de oameni practic au ajuns să locuiască pe străzi, deci prioritatea a fost să îi înlăturăm pe cei vulnerabili, minorii uh, neînsoțiți, femeile singure, 405 minori în însoțiția erau pe insulă și am reușit să-i evacuăm în momentul incendiului și am trimis în centre, uh, la fel și pe femeile singure. N-am găsit spațiu pentru toată lumea, dar cel puțin am înlăturat un număr mare de femei din condițiile respective care erau nesigure. Și apoi am încercat să găsim cazare pentru toți cei care rămăseseră în stradă. Sigur, uh, uh, nevoile sanitare și alimentare erau deja acoperite. Uh, eram alături de ei pe străzi, împreună cu Organizația Națională de Sănătate, organizația publică, pentru a le oferi tot ce le trebuia și cred că în 5 sau 6 zile am reușit să creăm 1562 de conturi, corturi să le instalăm pentru a Uh, face această tabără temporară de la Macrovi. Este important că, că în jur de 7600 de uh, persoane sunt aici și am reușit să-i evacuăm de pe insule, pe continent, pe ei și alte 2000 de persoane. Deci din cei 2000 de persoane care au rămas la Moria, uh, acum am reușit să-i uh, mutăm pe continent și exercițiul de rărocare uh, continuă alături de guvernul general. Sperăm ca în curând numărul să scadă. După aceea ne-am axat pe dimensiunea sanitară. Există diferite ONG-uri care au fost în tabără și am reușit să îi verificăm pe toți cei care veneau în tabără să-i testăm de COVID din prima zi. Am avut spații de carantină și am reușit să-i separăm pe cei care au, fost, da, au avut un rezultat pozitiv de ceilalți de îndată, pentru că sănătatea a fost pusă pe primul plan pentru ceilalți care nu au testat pozitiv. Apoi, hrana, apa, toate aceste lucruri au fost o prioritate și rămân o prioritate. Eh, și ne-am confruntat cu două mari provocări, eh, o furtună mare și o un vânt puternic. Am avut o zi cu niște vânturi foarte puternice, dar ați văzut că am făcut față. Sigur, mai sunt lucruri de făcut. N-ai cum să faci totul perfect în 47 de zile, Oamenii de la fața locului, organizațiile guvernamentale, ONG-urile, toți sunt implicați uh, în fiecare zi pentru a face lucrurile cât mai bine. Este un proces în derulare uh, pentru că așa stau lucrurile. Totul uh, evoluează de la o zi la alta și aș zice că ne-am descurcat destul de bine. Și acum vă stau la dispoziție dacă există întrebări sau solicitări de detalii. Vă mulțumesc! Mulțumim, spune domnul președinte, pentru timpul respectat și acum dăm cuvântul doamnei Nina Gregori, director al Serviciului de Acțiune Externă. Aveți uh, al SBESA. Aveți cuvântul pentru a ne spune cum stau lucrurile. Doamna Nina Gregori, aveți cuvântul dacă vreți să interveniți. Da, sper că mă auziți. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru uh, cei prezenți care participă la dezbatere. După cum probabil știți, am vizitat Grecia și Lesbos săptămâna trecută și am vizitat și uh, centrele de primire și identificare Sigur, am avut mai multe întâlniri cu miniștrii responsabili, cu domnul Miterache și Comuțacos și cu Logotetes și am fost acolo împreună cu domnul Gminder și am avut ocazia să discut despre situația trecută și prezentă și despre provocările și măsurile ce trebuie să fie luate pe viitor uh, ca echipă, ca parteneri Evident, știm că vorbim despre niște facilități temporare de primire în Karatepe ca răspuns uh, după o situație de urgență, incendiul din Moria, și autoritățile grecești fac eforturi pentru a face lucrurile mai bine și pentru a pregăti aceste adăpoturi, adăposturi temporare pentru vremea um, friguroasă ce urmează inclusiv prin. Încercăm să ajutăm și noi, inclusiv prin alocarea de temporar și relocarea din Lesbos. Avem peste 500 de, de uh, angajați care lucrează sub umbrela BESA în Grecia și 80 de angajați care lucrează direct cu autoritățile din Lesbos, inclusiv lucrători de caz, furnizori de informații, ofițeri de înregistrare, dar sigur și experți pe condițiile de primire. De asemenea, lucrăm și cu Comisia și autoritățile grecești în ceea ce privește forța de acțiune condusă de domnul McMider și cred că este destul de clar că trebuie să definim care sunt responsabilitățile noastre și modul în care colaborăm cu toți cei care vor participa la această forță de acțiune. Suntem gata să oferim sprijin autorităților grecești cu planuri, cu gestionarea noilor centre de primire conform standardelor UE, pentru că sigur asta urmează să facem. Rolul nostru va fi inclus în noul nostru plan operațional pe care îl aborăm acum împreună cu autoritățile grece și cu Comisia. Planul pentru anul 2021, pentru că aceasta este baza pe care oferim sprijin fiecărui stat membru în care acționăm. Știți foarte bine că în același timp, dacă vrem să facem acest lucru, Trebuie să asigurăm și un buget și asta sigur depinde de bugetul final care este alocat BESA în următoarea perioadă de către autoritățile bugetare. Dacă ne uităm la sprijinul global pe care BESA îl oferă în Grecia, vedeți că suntem, suntem prezenți și în alte locații, în 44 de locații din Grecia și în ciuda pandemiei de anul acesta vreau să vă spun că am reușit să facem peste 10.000 de interviuri și remarci uh, finale, concluzii uh, și peste 40% din înregistrarea cererilor în vis și 75% din toate evaluările prevăzute pentru respectarea interesului copilului în proiectele pilot de relocare către alte state membre. Înainte să îmi închei intervenția, dați-mi voie să spun uh, ceva despre mandatul și resursele agenției. Oferim sprijin în multe puncte, sprijin esențial, mai ales având în vedere situația din Grecia, și sigur că pentru asta e nevoie de resurse și vreau să folosesc această ocazie pentru a-mi prezenta mulțumirile dumneavoastră, membrilor Comisiei Libe, pentru faptul că ați recunoscut activitatea BESA și pentru că ne-ați sprijinit în ceea ce privește bugetul pentru 2021, pentru că fără dumneavoastră n-am fi reușit și nu am putea să oferim sprijinul necesar Greciei și altor state membre care se află în prima linie de intervenție. E nevoie de un nou mandat, de soluții durabile și, prin urmare, mă bucur că există o cerere din partea Comisiei atunci când a fost prezentat pachetul pentru migrație și azil, a cerut colegiuitorului să promoveze noua legislație pentru Agenția Europeană pentru Azil și mă bucur că acest lucru a fost luat în considerare cu abordare pas cu pas, graduală și sper că Parlamentul în calitate de colegiuitor, cu un rol așa de important, va oferi sprijin pentru finalizarea rapidă și eficientă a adoptării acestui regulament. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mulțumim, doamna Gregori. Ați încheiat chiar la timp, dar mai avem încă un uh, vorbitor, doamna Pontieu. Dacă doriți, uh, ca reprezentant Médecins Sans Frontier, dacă doriți să interveniți, vă rog, aveți cuvântul și dacă e posibil, vă rugăm sub 5 minute, pentru că sunt mulți colegi care vor să intervină. Vă rog. Madame Pontieu, vous avez la parole. Il faut primer le bouton. Nope. Doamna Ponciu, aveți cuvântul. Trebuie să apăsați pe buton. Nu, nu este în legătură cu noi, doamna Ponciu. Madame Pontieu, prenez le bouton, la caméra, à l'appareil. Hello, good evening. Oui. On vous écoute. Madame Pontieu, can you press the speak button? On ne voit pas. Doamna Pontieu, vă auzim, dar nu vă vedem. Trebuie să apăsați pe buton. El micro, la camera? Il n'a pas de camera. Il n'y a pas de camera? Non. Ça alors, je suis désolé. S'il n'y a pas de camera, ça, sera, ça va être impossible. Ça va. Îmi pare foarte rău, dacă nu puteți să vă activați camera de luat vederi, nu o să putem să... Ba da, s-a rezolvat. Iată, suntem în legătură. Bună seara! Încercam să apăs pe butonul speak, dar nu funcționa. Dacă mă auziți acum? Da, perfect. Mulțumesc! Mulțumesc Comisiei Libe pentru că m-a invitat la această reuniune. După cum cred că vă dați seama, nu să vă ofer o imagine prea roz a situației din Lesbos, cu siguranță comisia dumneavoastră a auzit de multe ori care este situația de pe această insulă de multă vreme. Au apărut din 2015 încoace o serie întreagă de crize una după alta și trebuie să nu uităm că incendiul nu este cauza acestei crize, ci este consecința sa. Noi am făcut toate eforturile pentru combaterea acestei situații, dar trebuie să mergem pe fir până la uh, cauzele profunde ale crizei. Sistemul este de vină. Mai avem în continuare Moria, cazuri Moria. Center in Bati is based on the same system and replicate Sistemul produce suferință și produce în continuare uh, servicii uh, cu dificultate în Moria. Ne pare foarte rău, sunetul este extrem de slab. Solicitanții de azil se confruntă cu probleme majore pe insulă. Avem, desigur, și epidemia de COVID. E foarte greu de gestionat uh, reacția la această criză de sănătate publică în acest context. Și este important de știut că Uh, agenda privind migrația pune accentul pe individ versus uh, criză colectivă. Practicile folosite reprezintă de-al una dintre cauzele problemelor din Moria și ea continuă să fie uh, practicată pe insulele grecești. Condițiile din uh, insulele, din aceste insule, condițiile din taberele pentru refugiați în continuare sunt sub standardele europene. Oamenii nu au cum să se apere în mod corespunzător de îmbolnăvirea de COVID-19, în ciuda faptului că teoretic există niște puncte sanitare pe insulă, în continuare, sunt multe lacune în ce privește furnizarea de servicii medicale, oamenii se confruntă cu tot felul de boli transmisibile, nu numai COVID-19. Boli de piele, râie și altele asemenea. Mă bucur că luați în discuție subiectul acesta al situației de pe insulele grece. Uh, noi facem presiuni ca el să fie tratat cu seriozitate de mulți ani. Evoluțiile sunt pozitive acum, dar este inacceptabil că trebuie să aștepți luni întregi, oamenii trebuie să se îmbolnăvească și uneori chiar foarte grav pentru a avea acces la niște proceduri elementare Așadar, aș îndemna cu toată seriozitatea Comisia Libe să facă presiune asupra Comisiei să atragă învățămintele din această experiență și să nu le repete cu alte sisteme de detenție asemănătoare. Aceste centre n-ar trebui să aibă decât un singur scop și anume să fie puncte de tranziție, adică oamenii să nu mai fie deținuți pe aceste insule la nesfârșit, să nu mai asistăm la noi Moria, la noi cazuri Moria și ele deci să nu se mai repete. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc pentru această mărturie, doamna reprezentanta Médecins Sans Frontières. Și acum trecem la intervențiile din partea grupurilor politice, după care mai avem o rundă de intervenții Vă propun așadar câte două minute maximum pentru prima rundă și câte un minut pentru cea de-a doua rundă, ca să putem să dăm cuvântul la cât mai multă lume. Thomas Tobe, din partea PPE, în legătură cu noi de la distanță. Vă rog. Tobe, dear colleague, are you ready? Yes. Domnul Tobe, dragi colegi, vă rog. Bună seara! Mulțumesc, domnule președinte! Am asistat cu toții la incendiile din tabăra Moria cu oroare, cu inima strânsă pentru oamenii care au fost afectați. Dar din partea EPPE, aș dori să spun că acum constatăm că eforturile care s-au realizat atât de către comisie cât și de către autoritățile din Grecia, și vreau să subliniez acest lucru, arată foarte clar că Grecia este sub presiune, mai ales în insule, dar tot sub presiune este și Malta, este și Ciprul, este și Italia. Cu alte cuvinte, ce voiam să spun este că aceste crize subliniază problemele pe care le avem cu politica noastră europeană pentru migrație. Desigur, după cum a menționat și domnul președinte și cum au menționat și alți vorbitori, în sfârșit, în urma atâtor discuții, se fac progrese acum cu acest nou pact care a fost introdus și care conține câteva elemente pozitive la care am participat împreună, dar din punctul meu de vedere este foarte important să identificăm un sistem prin care să putem securiza frontierele, să le întărim și în același timp avem nevoie de mai multă solidaritate cu țările din prima linie și să ținem seama de faptul că există o diferență foarte mare între refugiații care vin pe teritoriul Uniunii Europene și au dreptul la azil și la protecție din partea Uniunii Europene și, pe de altă parte, numărul foarte mare de oameni care vin în Europa și care sunt migranți economici și care cauzează o presiune foarte mare. Apoi, în ce privește tabera, tabera din Karatepe, Două întrebări. Comisia are în vedere acțiuni în viitorul apropiat care să mai elimine o parte din presiunea asupra insulelor grece în tabăra din Karatepe, în mod punctual, și apoi Comisia ne-a spus în septembrie că va iniția un proiect pilot pentru un nou centru de primire la Lesbos, în, pe insula Lesbos. Ne puteți spune mai multe despre acest proiect? Cât de aproape de a fi gata este el? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, dragă Thomas. Să nu uităm că mai sunt și alți vorbitori. Două minute pentru prima rundă pentru fiecare vorbitor, un minut pentru a doua rundă pentru fiecare vorbitor. Nu depășiți termenul de vorbire, vă rog. Cati Piri. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc că ați includ pe ordinea de zi acest subiect. Este una dintre prioritățile grupului S și D Uh, noi uh, organizăm această reuniune, această audiere, nu pentru că lucrurile merg uh, impecabil, în ciuda <laughs> eforturilor diplomatice ale vorbitorilor care au făcut prezentări. În ciuda faptului că se tot spune să nu mai, să nu mai avem cazuri cum a, cum a fost tabara tabăra din Moria, ele există în continuare și riscă să fie și pe mai departe. Mă tem că riscăm să eșuăm cu, că dacă eșuăm cu toții, că dacă cu toții vom renunța să ne asumăm responsabilitățile, practic îi vor lăsa baltă pe acești oameni refugiați, oameni care se află într-o situație cumplită fiecare dintre ei și care au dreptul la azil în condiții decente. Așadar, aș dori să rog uh, reprezentantul comisiei al task force-ului dedicat și al președinției germane respectiv, în timpul iernii, oamenii vor sta în corturi. Pe câți, i-ați, câți au fost... Uh, câți au fost evacuați de pe insulă în ultimele șapte săptămâni de la uh, izbucnirea incendiului? Câte persoane au fost relocate către alte state membre? Ministrul de resort uh, din uh, Olanda tocmai ne-a spus că în țările de jos n-a venit nici măcar o singură persoană, deși erau prevăzute să, apar, să vină, să fie relocate câteva sute de persoane. Apoi, în ultimii cinci ani s-au alocat 64 de milioane de euro pentru a se construi capacități decente în Grecia. Și cu toate acestea, cu toții am eșuat, n-am reușit să asigurăm aceste lucruri. Și, în fine, domnule președinte, vorbim acum despre Grecia. Sper că și în Comisia Libe, pe această, în legătură cu aceste acuzații foarte grave, știu că în ciuda negării guvernului Elen, există acuzații serioase de fraudă legate de acești bani și sper din toată inima că în Comisia Libe vom trata subiectul acesta cu toată seriozitatea. Mulțumesc! Da, mulțumesc încă o dată. Am spus două minute, nu două minute și jumătate. Să fii învelt, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mi se pare că aceasta e o dezbatere dificilă. Ne învârtim în jurul cozii. Purtăm dezbaterea asta de vreo 5 ani și an de an ne exprimăm oroarea și șocul și neîncrederea în fața acestor tragedii, cu toate că suntem cel mai bogat continent din lume, îi lăsăm pe oameni să doarmă în corturi în timpul iernii. Femei însărcinate, copii, oamenii bolnavi. Prin martie anul acesta am avut aici o, în Parlamentul European o dezbatere amplă în legătură cu acordul da sau nu pentru alocarea 350 de milioane de euro pentru Grecia pentru a construi locuințe mai decente pentru refugiați. Ei, unde sunt banii? Unde sunt banii? 350 de milioane și oamenii dorm în corturi? Cum e posibil așa ceva? Nu prea înțeleg eu mimica dumneavoastră, Domnul președinte, nu, nu, mă gândeam la ce spuneți, mă gândeam la ce spuneți, vă urmăream cu toată atenția, nu, nu, continuați. Doamna Indveld, mă scuzați, mă, un pic <laughs> mi-a distras atenția mimica dumneavoastră, deci asta vreau să spun. Nu e, nu e ușor de urmărit uh, prezentările făcute prin conexiune de la distanță. S-au spus foarte multe cifre, dar eu aș vrea să știu concret. Câte persoane au fost mutate din aceste corturi în locuințe decente? Câte persoane au fost relocate din Grecia, de pe insule, în alte state membre? Și așa mai departe. Și nu vă supărați. De fiecare dată Comisia vine la Parlamentul European, bate la ușă și cere dați-ne bani, dați-ne bani pentru guvernul elen. Să știți că de, de câte ori o să mai vină de la mine, nu mai vede niciun da. Pentru că dacă noi ne apucăm și cheltuim banii cetățenilor ca să-i uh, mutăm pe oameni, uh, să-i, să uh, ținem pe oameni în corturi în mijlocul verii, nu văd de ce mai cheltuim așa ceva și de ce ne-am dat acordul pentru alte finanțări asemănătoare. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc că ați respectat timpul de vorbire, spune domnul președinte. După cum spuneam, și pe mine mă afectează foarte mult această problemă, mă afectează emoțional și m-a pus pe gânduri ce spuneați, că ne învârtim în jurul cozii și că facem mereu comparații între o Moria, un caz Moria și alt caz Moria și alt caz Moria. Domnul Tardino, din partea ID, are acum cuvântul. Doamna Tardino. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, celor care au intervenit pentru prezentările uh, foarte ample pe care le-au făcut. Aș avea următoarele întrebări. Autoritățile elene, în colaborare cu agențiile Uniunii Europene, cum protejează sănătatea inclusiv a rezidenților insulei, a locuitorilor acelor insule, în condițiile în care numărul de cazuri de COVID-19 crește? în uh, mod uh, îngrijorător. Răspunsul sigur are o dublă valență pentru că situația din Grecia se aseamănă în bună măsură cu cea din Sicilia. Aș dori să uh, întreb autoritățile elene dacă s-au înregistrat încercări de încălcare a măsurilor de carantină sau fugi din uh, tabără. Apoi, ca o observație suplimentară, aș vrea să știu din partea intervenienților dacă e adevărat că au fost uh, identificate patru ONG-uri elene turce care, uh, care fac activități de spionaj și care aduc uh, pe teritoriul Uniunii Europene ilegal uh, refugiați din Turcia. Apoi, aș dori să știu cum se recunoaște statutul refugiatilor și în ce măsură se poate stabili dacă aceștia sunt sau nu migranți economici. În cazul în care se constată că sunt, se prevede cumva repatrierea forțată a acestora din urmă? Și o întrebare mai amplă pentru comisie, mai bine zis, măsurile din noul pachet pentru migrație care au fost prezentate, nu cumva riscă să producă din nou situații așa cum sunt cele la care asistăm în prezent în Grecia și în Sicilia, în condițiile în care statele membre ar trebui să aplice proceduri de frontieră mai dure? Mulțumesc! Mulțumesc și acum din partea verzilor, Eric Markhart. Două minute, vă rog. Herr Markert, you have the floor. Please push the speak, speak button. Do. I do. Jetzt. Do you hear me now? Ja. Uh, thank you. Um, ich uh, äh, werde auf Deutsch reden. Ich Voi vorbi în germană. Am și eu uh, impresia că nu e prima oară când discutăm despre această situație și în care spunem că nu ne place Uh, această situație și că trebuie îmbunătățite lucrurile. De 5 ani discutăm, uh, acum 5 săptămâni am fost și eu uh, pe Lesbos și am mai multe întrebări decât răspunsuri. Și mă întreb și eu cum se poate să intre în tabere ziariști fără autorizație. cum se poate să se ridice uh, corturi un, într-o locație unde se știe că sunt inundații frecvente iarna. Cum se poate că, ca ONG-urile să nu poată uh, interveni? Le lipsesc uh, tot felul de resurse. Se spune Grecia e sub atac. Dacă ne retragem, e ca, ar fi ca și cum Grecia a fost uh, învinsă. Migranții vor rămâne cât e nevoie pe străzi. Uh, e un fel de pedeapsă colectivă. Poate că ea continuă încă. Însă eu mă întreb de ce nu se uh, închid astfel de, de uh, centre, de, uh, de ce oamenii rămân acolo și, și pot să ajungă să, să stea în stradă. Deci, ce se întâmplă? De ce nu s-au instalat corturile pe un, pe un sol adecvat, uh, consolidat în vreun fel? Știu că sunt și uh, altfel de pericole. De exemplu, se mai descoperă câte o grenadă rămasă pe acolo. Deci, uh, există și riscul de uh, intoxicare. Sunt o, o, o grămadă de probleme. Domnul președinte, vă rog să trageți concluziile. Mulțumesc, spune domnul Marcard. Move to ECR Group. Și acum Asita Canco uh, din partea ECR în legătură directă de la distanță. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cetățenii eleni și guvernul elen s-au confruntat cu provocări majore în ultimii ani. Un număr fără precedent de sosiri de migranți din Turcia la frontierele elene, Fondul European pentru Solidaritate trebuie recunoscut ca valoare în acest context. În același timp trebuie să recunoaștem și faptul că condițiile în care trăiesc mulți dintre acești azilanți în taberele din Grecia nu sunt acceptabile după standardele democratice ale Occidentului demnitatea umană în multe împrej... în nicio împrejurare nu ar trebui să fie pusă sub semnul întrebării. Este vorba de drepturile fundamentale. Asistența financiară a Uniunii Europene trebuie să uh, garanteze respectarea acestor standarde. Chiar dacă nu sunt perfecte, regulile trebuie aplicate în întreaga Uniune Europeană. Uh, sistemul pentru migrație din Grecia, într-adevăr, nu a fost niciodată conceput pentru a face față unui număr de migranți ca acela din ultimii cinci ani, dar în această situație trebuie să abordăm problemele profunde ale crizei migrației și nu să creăm pentru anii care vin uh, noi și noi construcții, noi și noi tabere ale viitorului. Asta nu va duce decât la noi probleme. Controle mai bune la frontieră, o mai bună cooperare cu țările terțe și crearea de mai multe oportunități în regiunile din în, în țările terțe din întreaga lume, acestea reprezintă soluția și anume o soluție prin politici. Ne poate spune Comisia ce, are de făcut, ce își propune să facă din punctul de vedere al monitorizării situației din aceste fonduri și a modului în care au fost folosite fondurile Uniunii Europene în acest domeniu și în această regiune? Mulțumesc foarte mult! Și acum, din partea GUE, doamna Cornelia Ernst pentru două minute. Ja, vielen Dank. Mulțumesc. Uh, știu că uh, în urma uh, din întâlnirile mele cu refugiați că acolo în Moria și pe insulele grecești e iadul, așa ne spun. Nu avem apă cuerentă, ni se spune prea puține instalații sanitare, condiții bune pentru copii și putem spune că genul acesta de condiții sunt inacceptabile. Nu pot să înțeleg de ce uh, nici doamna comisar, nici domnul Schi- eh, China nu sunt de față astăzi. Și am o întrebare, mai întâi pentru comisie. Ni s-a spus că s-a construit uh, o tabără care ar trebui să fie o soluție tranzitorie, provizorie. vreau să știu acum concret când se va închide tabăra din, uh, sau centrul din pe Să ne dați o dată concretă, dacă puteți, sau o să ne spuneți că uh, o să treacă iarna cu acest, uh, acest centru cu corturi. Și în al doilea rând, dacă ne uităm la directiva privind condițiile de primire, condițiile decente sunt menționate acolo. Condițiile de cazare în corturi sunt decente, sunt suficiente? Considerați că este adecvat și pentru Consiliu? O întrebare. De ce nu se impune transferul în state membre? Sunt și state membre care ar fi gata să primească refugiați noi o să primim puțin în Germania, n-ar fi o problemă să primim și mai mulți și ar trebui să, să fie direcționat și către alte țări și de ce, să știu de ce Consiliul nu acceptă aceste oferte voluntare din partea statelor membre. Mulțumesc. Now we have a second round of... Mulțumesc foarte mult și acum avem uh, o a doua rundă de intervenții, chiar amplă, așa că vă rog ca să poată intervi cât mai multă lume, vă rog să nu depășiți un minut. Doamna Natalie Colin, dacă este în sală, vă rog, scurt. Mulțumesc, domnule președinte. Tabăra de la, din Karatepe a fost ridicată cu puțin timp în urmă și cu toate acestea, asemănările cu cea din Moria sunt uh, copleșitoare. Uh, oamenii trebuie să uh, locuiască în condiții neadaptate condițiilor de iarnă. Până în vara anului 2021 solicită să se creeze un spațiu de primire permanent. Grecia, Malta, Ciprul, Italia nu pot suporta toate aceste probleme. Rolul nostru este să fim solidari cu partenerii noștri europeni, însă în același timp trebuie să fim clari Trebuie să fim deschiși și onești cu cei care au nevoie de protecție și care vor să vină în Uniunea Europeană să lucreze în condiții de perfectă legalitate, însă cei care uh, sunt ineligibili și traficanții care exploatează oamenii vulnerabili nu pot fi acceptați. Protejarea frontierelor Uniunii Europene înseamnă protejarea cetățenilor europeni. Pentru unele ONG-uri, regulile împotriva COVID-19 sunt insuficiente așadar, Pactul, noul pact uh, va impune niște controle de sănătate, controle sanitare la orice intrare pe teritoriul Uniunii Europeană. Este foarte bine că se întâmplă așa. Este situația actuală a pandemiei uh, ne obligă să impunem astfel de reguli și îndemn Consiliul să facă tot ceea ce se poate pentru ca aceste uh, Uh, măsuri să se poată lua încă de pe acum și fondurile să poată fi deblocate astfel încât încă de pe acum să se poată lua aceste măsuri la, în taberele respective. Din PP, spune domnul președinte, am cel puțin patru solicitări de intervenții ca să poată interveni toată lumea. Cred că doar dumneavoastră ar trebui să, să interveniți. Ați folosit timpul în prima intervenție, nu mai pot să dau cuvântul și altora vă rog să încercați să formulați în așa fel încât să aveți propoziții mai scurte, să vă puteți înscrieți într-un minut. Domnul, ba Domnul Pietro Bartolo, un minut. În legătură cu noi de la distanță, dacă reușim să ne să, să facem legătura. Nope. Cireșe. În sfârșit, Pietro Bartolo. Pietro, nu te sentiamo. Pietro, nu te auzim, din păcate, spune domnul președinte. Trebuie să, ap- să apeși butonul microfon. Nu se sente. Te vedem, dar nu te auzim. Prego, il volume, qualcosa? Aspettiamo un attimo. Ci riesci? This is an icon on the top left. Ecco, adesso ti sentiamo. Adesso ti sentiamo. Ok, ok. Acum se aude. Mă scuzați, mă scuzați, spune domnul uh, Bartolo Pietro. În toți acești ani în care am vorbit despre situația din Grecia, uit, am uitat că vorbim de persoane care trăiesc în condiții de sănătate extreme, au lăs, cum putem să abandonăm mii de oameni în astfel de situații? Modelul insulelor grecești a dat faliment. Abandonăm uh, mii de uh, migranți în uh, condiții de viață inacceptabile, lipsite de demnitate. Sunt mai rău decât în închisoare oamenii aceștia din punctul de vedere al condițiilor igienice, sanitare, uh, se prevede o singură săptămână pentru recurs în cazul în care nu li se acordă azil, uh, avocații nu pot să discute cu clienții lor. Prin urmare, este clar că modelul Grecia nu poate sta la baza reformării modelului nostru comun de azil, așa cum se dorește prin acest pact pe care l-a propus Comisia. Nu putem să continuăm să abandonăm mii de oameni la frontierele noastre. Mai spun o dată, e nevoie de solidaritate, în primul rând solidaritate cu cei care vin în Europa și abia apoi cu statele membre. Trebuie să discutăm despre problemele acestea, dar nu putem să mai așteptăm să treacă ani de zile pe pielea și pe sănătatea acestor oameni nefericiți. Să ne gândim o clipă ca în fi în locul lor, măcar o clipă. Mulțumesc, Pietro. Și acum, din partea Renew, reprezentantul Renew, care nu este însă în legătură cu noi, ID Nicolas Fest. Danach es ist Grune. După aceea, verzii din Echestric. Un minut. Tineke stric, stric din partea verzilor, dacă nu este vorbitorul precedent. Nici, Tineche, nu, nu ești în legătură? Ba da, ba da, sunt, sunt aici, sunt în legătură, spune doamna Stric. Îmi cer scuze. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Într-adevăr, uh, Grecia este în momentul de față un iad pentru refugiați. Nu vreau să insist asupra acestui subiect al reuniunii de astăzi, dar încă o dată vreau să fac un apel la Comisie. Vă rog să luați drepturile omului și drepturile refugiaților în, se în serios. Oamenii aceștia nu dispun de uh, asistență de niciun fel, nu dispun nici măcar de niște dușuri decente. Rog Comisia așadar să ne spună dacă ne putem aștepta vreodată ca pe insulele grecești standardele europene să fie îndeplinite și dacă nu, de ce nu evacuăm pe oameni de acolo și de ce continuăm să acceptăm această situație? Și președinției germane i-aș adresa următoarea întrebare. Ce puteți face mai mult pentru a pune presiune asupra statelor membre ca ele să accepte relocările? Apoi, de ce s-au închis taberele cu condiții mai bune? Parcă nu are nicio logică să se procedeze astfel. Ne puteți spune mai multe în legătură cu procedura de azil? Se vor relua procedurile de azil pentru persoanele care au nevoie de asistență? Ce se va întâmpla și cu restricțiile impuse ONG-urilor? Pe noi ne îngrijorează foarte mult acest lucru. Apoi Comisia ne poate asigura că oamenii aceștia nu vor ajunge în loc de condiții mai decente în centrii de detenție mm, închise? Mulțumesc foarte mult, Costa Savramitis. Acum, dacă sunteți de față, un minut aveți la dispoziție. Mulțumesc. Dacă se repetă Moria, ce este karatepe? Nu m-a surprins deloc amplasarea karatepe și am văzut la fel și la Seres, uh, în Clidi, e același gen de amplasare și aceeași logică de construcție. Corturi pe sol, uh, fără apă curentă, fără condiții de igienă. Am avertizat acum mai multe luni că locul respectiv nu este adecvat. Se găsește pe plajă, e expus vânturilor, a fost acolo un poligon de tragere. Din păcate, faptele, situația ne-a confirmat opinia. Sunt oameni care stau în ploaie, în noroi. Și am cerut ca cele două uh, locații, prototip, să nu fie închise, dar ne-ați ignorat. De ce vreți aceste tabere imense cu 10.000 de oameni în astfel de condiții? Nu e vorba aici de solidaritate, nu așa arată solidaritatea, ci uh, locul acela arată ca un lagăr de concentrare din Orient. S-au cheltuit mulți bani ai contribuabililor europeni și ar trebui să vedem exact unde au ajuns banii respectivi. Ar trebui investigat. Voi încerca să mai recuperez membrii care sunt înscriși înainte de a da din nou cuvântul invitațiilor noștri care vor mai interveni, dar vă rog mai puțin de un minut să vorbiți. Abțineți-vă uh, de la a spune că e o rușine, uh, pentru că Știm, să spunem, am tot auzit asta în toate limbile Uniunii. Ne-ați avertizat, ne-ați spus că e o rușine, un dezastru, deci vă rog, puneți întrebări propriu-zise, efective uh, oaspeților. Lena Dupont acum. Aveți cuvântul. Dacă sunteți conectată. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și reprezentantei uh, task force-ului uh, reprezentantei Comisiei și uh, Médecins Sans Frontier. Cred că e bine că există acel task force pentru a ne asuma răspunderea pentru această situație, pentru a face ceva. Vreau doar să spun câteva lucruri. Mai întâi, Aș vrea să știu mai clar cum vor colabora agențiile europene cu statele membre pentru coordonarea task force-ului și cum vor coopera deci cu comisia și aș vrea să știu și mai multe despre diferența dintre uh, cazarea de urgență folosită acum ca proiect pilot în cele cinci uh, insule și uh, situația uh, și soluția pe termen mai lung. Și, de asemenea, aș vrea să știu cum e influențată situația de uh, relația cu Turcia și agresiunile din partea Turciei. Uh, care e efectul asupra Greciei și a situației de acolo? Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Costa, sunteți legătură cu noi? Costa Dinmar? Nu e? Mulțumesc, vă aud acum. Probabil că nu mă auziți. Din păcate, nu avem imagine, Ditmar. Nu te putem vedea, spune domnul președinte. E nevoie de imagine. Dacă vorbesc în engleză fără cameră, se poate? Da, va fi mai ușor.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 Thank you. And I still have one. Mulțumesc. Mai avem o intervenție. Isabel Santos, dacă sunteți conectată, mai puțin de un minut aveți, după care dăm cuvântul din nou uh, celor care au intervenit ca oaspeți. Nu, nu e conectată doamna Santos, deci revenim la oaspeții noștri. Avem 20 de minute la dispoziție deci, pentru cei patru dintre dumneavoastră care sunteți încă conectați, aș propune să vă alocăm câte 5 minute. Deci, pentru răspunsurile la întrebările care v-au fost puse de către membrii comisiei. Mai întâi, doamna Gminder, puteți să vă încadrați? Doamna Gminder, puteți interveni? Încercați? Mă auziți? Da. Mulțumesc pentru această contribuție, aceste contribuții valoroase, prețioase. Trebuie să înțelegem că o tabără provizorie nu e una permanentă, am spus de la început. E vorba de o reacție la o situație de urgență și cred că toată lumea s-a străduit foarte tare și a făcut tot ce se putea face. Când am fost acolo ultima oară, săptămâna trecută, tabăra era într-o situație bună. Am văzut eu însumi acest lucru, și, însă mi-am văzut și um, am discutat și cu ONG-urile. Va dura însă până când vom avea un centru de primire multiscop care nu va fi închis, dar va avea um, control asupra intrărilor și ieșirilor, pentru că asta vede directiva privind condițiile de primire. Calendarul este unul ambițios, vrem să fim cât se poate de rapizi, vrem să fim gata până în toamna viitoare, dar evident știți că acest lucru depinde de achiziții publice, construcție, discuții cu uh, localnicii, pentru că știți, lucrurile nu merg chiar atât de ușor și uh, nu e foarte mult uh, timp pentru a rezolva toate problemele. Dar ne străduim. Nu pot să vă dau o dată exactă îmi cer scuze, domnul președinte. Doamna Minder mi s-a spus că domnul Weinbrenner e în continuare alături de noi, deci dacă îl uh, introducem și pe el în calcul, vă rog să răspundeți în 3 minute, 3 minute și jumătate, pentru că sunteți 5. Sunt la 1.35, deci mai am puțin timp. Cred că autoritățile elene au uh, mutat 2000 de persoane, mai sunt 1363 care au fost transferați, relocați și cred că, într-adevăr, aveți dreptate, trebuie să vă prezentăm toate statisticile. Voi face acest lucru. Finanțăm mult, aveți dreptate și folosim banii pentru finanțare. În ultimii 5 ani am avut uh, uh foarte mulți migranți și refugiați în Grecia și nu e ușor să găsești mijloacele și fondurile necesare. În ultimii cinci ani, deci, am acordat mult sprijin pentru uh, sistemul de primire, în principal prin tabere gestionate prin IOM și uh, IGNUR care, uh, și alți parteneri. E vorba de cam 350 de milioane pe an. Cei pe care ni i-ați dat la începutul acestui an au fost folosiți în acest fel Restul fondurilor au fost folosite și pentru construirea de noi centre de primire pe insulele grecești, inclusiv cel din Lesbos, dar pe celelalte insule procedura de achiziții publice avansat deja mai mult, mai ales pe Samos, și acolo avem și un contract de construcție deja semnat, deci un lucru bun. Și voi încheia aici și las uh, următorii vorbitori să răspundă la, cele întreb- la alte întrebări. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Gminder. Știm că v-ați grăbit, cu toții ne grăbim. Acum, domnul Weinbrenner. Vă mulțumim pentru faptul că ați uh, rămas alături de noi. Aveți cuvântul. Trei și, trei minute și jumătate. Mulțumesc mult, domnule președinte. Voi încerca să vorbesc în engleză și nici măcar nu voi folosi tot timpul pe care mi l-ați dat. Mai întâi, Beate Minder deja a spus ce, care sunt cifrele pentru relocări. Germania, ca președinție, împreună cu doamna comisar, s-a adresat statelor membre pentru a cere solidaritate în ceea ce privește relocările. Acest uh, lucru s-a întâmplat printr-o scrisoare pe 14 septembrie, la mai puțin de o săptămână de la incendiul din Moria când a apărut acea situație. Deci, nu e vorba de uh, presiuni, cum cerea doamna Stric, dar uh, am făcut și noi ce am considerat ce putem face uh, ca președinții alături de comisie pentru a cere statelor membre să dea dovadă de solidaritate. Beate Minder a spus deja care sunt cifrele. Germania, cum am spus deja, are 2750 de persoane transferate deja având în vedere și-a dat acordul, de fapt, și 1009 persoane au intrat în Germania până pe 22 octombrie. 1009, 109, pardon, uh, sunt uh, cei care au ajuns în Germania. Efortul e în desfășurare și avem șapte state membre care deja ne-au anunțat că sunt dispuse să transfere persoane care deja au primit azil în Grecia. Avem 12 state membre care ne-au informat pe noi și Comisia că vor, pot să accepte minori neînsoțiți și patru state membre, inclusiv Norvegia, au fost de acord să transfere și alți solicitanți de azil din insule. Adică e destul de mult, dar nu suficient. Un ultim lucru, guvernul elen și comisia doresc foarte tare să rezolve această problemă și cred că niciodată n-am ajuns așa de departe în, cu îmbunătățirea situației de pe insulele elene, cum o facem acum. Mulțumesc! Îmi cer scuze. Nu avem microfonul pornit. Mulțumim, domnule Weinbrenner. Trecem uh, acum la domnul Logotetis. Dacă vă încadrați în 3 minute și jumătate, ar fi foarte bine. Vă rog, nu mai avem mult timp. Câteva observații scurte ca reacție la întrebările puse. Vă rog. Mă voi strădui să mă încadrez în 3 minute și jumătate. Am primit foarte multe întrebări, multe în legătură cu uh, procesele, consilierea juridică, condițiile medicale. Uh, Medecins Sans Frontier a ales să nu intre în tabără, restul ONG-urilor au primit acces. Deci există acces la materiale și ajutor medical și avem două unități mobile medicale în cadrul taberei în zonele de cazare. Știți ce e o unitate mobilă? Avem și ambulanțe care pot duce oamenii la spitale în afara taberei, deci suntem mai uh, bine decât am fost în trecut și uh, pentru ultimii uh, și eu am fost acolo din 2015 până în 2019, deci știu ce spun. Uh, deci, la KRATP acum avem condiții pe care în trecut nu le-am avut. Ne coordonăm cu uh, organizații medicale naționale. Cât privește accesul presei, pot să vă confirm că avem un acces reglementat în fiecare zi, un acces bun la tabără și uh, când uh, Uh, s-a intrat fără autorizație în tabără. Am fost și noi foarte jigniți, ca și cei de acolo, dar acum uh, presa poate intra în mod ordonat în tabără. Deci se poate intra. La fel, ONG-urile au acces. Orice ONG care vrea să intre în tabără, chiar dacă nu e înregistrat în noul registru al guvernului elen, îi se va permite în condiții extraordinare să intre în tabără uh, și să ofere serviciile pe care le poate oferi. Deci nu mai avem restricții pentru ONG-uri. Și asta din prima zi. S-a vorbit de Clidi. Uh, acum, tabăra de corturi din Clidi e înlocuită de containere din Austria, deci majoritatea celor de acolo deja stau în containere, nu mai sunt în corturi. Am ales clar pentru că uh, e vorba de nordul Greciei și condițiile meteorologice au fost foarte grele. Deci uh, am optat pentru containere. Trebuie să spun de asemenea că uh, nu au fost inundații. Uh, am avut uh, do- vreo 20 de corturi care au fost inundate, nu foarte multe, și uh, acum, practic, uh, toate corturile sunt uh, supraînălțate pentru a face față condițiilor meteo până când uh, o să avem o situație și mai bună. S-a vorbit de costuri, creșterea costurilor. Trebuie să vă spun că acest lucru se schimbă, reducem costurile pe toate programe, pentru că am fost acuzați de ONG-uri că am scăzut costurile prea mult, dar e vorba de banii contribuabililor și credem că ar trebui să avem programe cât mai eficiente fără a reduce serviciile uh, pe care le primesc beneficiarii. Pentru uh, că mi s-a pus o întrebare direct mie, Uh, trebuie să spun că a fost o neînțelegere. Eu am spus că suntem la acea reuniune pentru a îmbunătăți condițiile de găzduire ale refugiaților până când îi mutăm în noua tabără. Deci, în momentul respectiv, ne concentram cum să, pe cum să facem să fie bine noua tabără. Dar s-a interpretat greșit ne ocupăm întâi de cei care sunt deja acolo, nu de cei care sunt în afara taberei. Și despre standardele europene, această tabără e în continuare considerată una de urgență și respectăm toate criteriile pentru taberele de urgență. În curând o să vă putem spune că respectăm și criteriile pentru o tabără temporară, asta cam într-o lună și după aceea vom avea diferitele uh, două tipuri de standarde de, de respectat. Și vom spune dacă în, în tabăra provizorie respectăm și standardele pentru una permanentă, chiar înainte de a ne muta în cea permanentă. Vom face tot ce e fizic posibil, pentru că uh, totuși există și niște limitări. Domnul președinte, vă rog să, să scurtați intervenția, nu mai avem timp. Uh, avem ONG-urile care au acces liber, există și o zonă specială, cort, dar specială pentru asistență juridică. Și luna viitoare vom avea containere pentru toate serviciile de registrare din tabără. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Logotetis, uh, v-ați spus uh, uh, răspunsurile și acum trecem la doamna Gregoria, director al EASO, Biroul European de Sprijin pentru Azil. Nina, te rog. Nina. Vă rog să apăsați pe cameră, pe butonul de speak. Sunteți alături de noi? Da, cred că am reușit. Nu mă pricep foarte tare la tehnologie, dar oricum, acum o să fiu foarte succintă. Bineînțeles, munca noastră va continua în Grecia. Aș menționa acolo două axe pe de o parte, planul operațional pentru 2021 și aici pregătim împreună cu autoritățile elene, conform evaluării nevoilor, măsurile care trebuie eh, luate pentru eh, primire, relocarea minorilor și, bineînțeles, pentru cei care au primit statutul de refugiat. Avem deja astfel de măsuri și vor continua și în 2021. Majoritatea bugetului operațional știți că merge către Grecia. În a doua axă avem uh, contribuția noastră concretă la succesul task force-ului. Sunt foarte sigură că sub uh, conducerea doamnei Eggminder uh, cu siguranță vom avea o poveste de succes în beneficiul tuturor solicitanților de azil care sunt acolo în tabăra temporară și trăiesc în condiții grele. Va trebui să construim și noul centru permanent de primire din Lesbos, lucru uh, de care cu siguranță ne vom asigura. Mulțumesc! Mulțumesc, Nina, și pentru faptul că ați fost atât de rapidă. Și acum, doamna Pontieu, va fi uh, ultima intervenție înainte de a încheia această discuție. Médecins Sans Frontières, aveți cuvântul. Thank you very much. Can you hear me? Yep. Thank you. Mă auziți? Mulțumesc. Mulțumesc pentru observațiile foarte pertinente făcute din sală. Cred că, într-adevăr, e important să repetăm că ni s-a spus că lucrurile se vor îmbunătăți în fiecare an de când lucrăm în Lesbos și niciodată nu se îmbunătățesc și asta pentru că există o problemă de principiu cu felul în care construiți sistemul. Se bazează numai pe iluzii sistemul acesta. Mai întâi iluzia că poți opri oamenii din, de la a veni la frontierele externe ale Uniunii. Acest lucru nu se întâmplă decât dacă îi respingi pe mare, ceea ce ar însemna încălcarea dreptului internațional. În al doilea rând, că poți tria în trei zile oamenii, că vin uh, cu o etichetă în frunte și uh, poți să spui dacă sunt migrant sau nu. Nu așa se întâmplă lucrurile. Și în al treilea rând, iluzia că poți să păstrezi oamenii pe niște insule mici până se prelucrează cererile și trimiți înapoi. E o iluzie și aceasta e baza sistemului de prea multă vreme. Și atâta vreme cât rămânem la aceleași principii, o să uh, mai avem crize. Într-adevăr, oamenii vor petrece iarna în acele corturi. Nu există nicio, niciun plan concret ca să nu se întâmple acest lucru. Am văzut tabăra. Sunt mulți care încă așteaptă să fie transferați. Sunt victime ale torturii, persoane cu COVID, copii. Deci trebuie să ne continuăm uh, efortul de evacuare a insulelor, dar cu un sistem nou, pentru că altfel repetăm același haos care caracterizează insula de prea multă vreme. Mulțumesc, doamna Pontiu. A fost o discuție foarte interesantă. Doamna Indetveld, da, aș vrea să primesc cifrele pentru, la care s-a referit doamna Pontiu și în al doilea rând doamna Minder ne-a promis că o va face o defalcare a celor 350 de milioane și a felului în care au fost cheltuite. Și aș vrea de asemenea să cereți Comisiei Europene să ne dea o privire de ansamblu detaliată a tuturor celor care au fost uh, transferați, mutați în alte locuri. Vreau de la comisie aceste uh, informații și sper că puteți să obțineți acest lucru fără a parcurge o procedură birocratică foarte îndelungată, ca să avem, să zicem, săptămâna viitoare cifrele. Președintele, da, am înțeles, mulțumesc, am notat. Pot să spun doar că discuția a fost una fructuoasă. A fost o rundă de discuții interesante și, chiar dacă pare greu de crezut, Ah, am reușit uh, să parcurgem o ordine de zi foarte încărcată a Comisiei uh, Libe. Am reușit să ne încadrăm în timp. Chiar am reușit. Cât de greu de crezut ar fi, am avut cinci intervenienți, uh, răspunsuri la întrebări. Am reușit să parcurgem toată lista, oricât ar părea de incredibil. Deci mulțumesc pentru cooperare și pentru că ați înțeles uh, cât de grele sunt condițiile noastre de muncă din cauza acestei programări uh, uh, strânse. Nu trebuie să mulțumim interpreților în mod deosebit, pentru că n-am depășit timpul. Mulțumim oricum. Reluăm lucrările noastre pe 9 noiembrie la 16.45. Sesiunea de după amiază, din nou. Până atunci, o seară plăcută!